Bună ziua, dragi colegi. Vă rog să luați loc, astfel încât să putem începe schimbul de opinii. So, I would like to welcome Commissioner Andrew Kaitis. Thank you for being with us today. Mulțumim domnului Andriu Caitis, domnul comisar, care este alături de noi pentru a discuta cea mai recentă propunere a Comisiei privind evaluarea tehnologiilor sanitare. Este un dosar foarte interesant pentru noi și știu că e considerat ca fiind foarte important la Comisie. Tocmai am alocat un raport, astăzi va fi redactat uh, de grupul social-democraților încă nu avem un nume al raportorului, dar în curând îl vom avea. Cred, deci, că e un subiect foarte interesant. Suntem uh, dispuși să ne apucăm de treabă cât mai repede. Știu că și pentru dumneavoastră e important să finalizați dosarul înainte de finalul mandatului, așa că acum vă invit să ne prezentați propunerea, după care voi da cuvântul colegilor pentru întrebări. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, onorați membrii Mă bucur foarte, foarte tare să fiu alături de dumneavoastră, să fiu în fața acestei comisii pentru a prezenta această propunere legislativă foarte importantă care caută să consolideze cooperarea din Uniunea Europeană în legătură cu evaluarea tehnologiilor sanitare. Am parcurs un drum lung ca să ajungem la momentul de astăzi și mă încurajează observațiile pozitive pe care le-am primit până acum. După 20 de ani de cooperare voluntară în acest domeniu și de uh, reflecții interne intensive, am adoptat o propunere privind o cooperare sustenabilă în Uniunea Europeană în legătură cu evaluarea tehnologiilor sanitare pe 31 ianuarie anul acesta. E o propunere ambițioasă care își propune să creeze plus valoare pentru statele membre, pentru pacienți și, bineînțeles, și pentru industria producătoare. Propunerea va înlesni și pe mai departe evaluarea bazată pe dovezi, obiectivă, bazată uh, pe uh, efectele clinice obiective ale tehnologiilor. Este vorba de o gamă largă de produse, mergând de la medicamente, la dispozitive medicale, dispozitive de diagnostic in vitro, pe care propunem să ne concentrăm. Și aș vrea să precizez ceva încă de la început, dat fiind că înțeleg că uneori există o confuzie legată de ce înseamnă evaluarea tehnologiilor sanitare. Vorbim despre faza post-comercializare a acestor tehnologii. Ce ne interesează pe noi aici este evaluarea felului în care produsele sanitare și intervențiile funcționează în viața reală. Această HTA înseamnă că nu mai analizăm eficacitatea unui medicament sau performanța unui dispozitiv, ci plus valoarea terapeutică față de tratamentele existente. Această evaluare este un instrument puternic pentru a cântări plus valoarea produselor și pentru a putea face comparații cu alte tehnologii. Până la urmă, va ajuta autoritățile naționale de sănătate să identifice tehnologii cu adevărat inovatoare și să le răsplătească și să facă alegerea corectă pentru pacienți. Uneori poți vedea inovațiile numai pe hârtie, dar nu le regăsești în viața reală. Acum, această evaluare ne va ajuta să găsim inovarea în realitate. Se va încuraja transparența, de asemenea accesul pacienților la uh, tehnologii inovatoare și în același timp se va contribui la durabilitatea sistemelor sanitare. Așa cum a descris rețeaua um, um, Europeană pentru HTA se pot face diferențieri între domeniile clinice și neclinice. Mai concret, este vorba de nouă subdomenii. Se merge de la domenii clinice, cum ar fi uh, um, efect, eficacitatea clinică, siguranța și până la domenii neclinice, cum ar fi valoare economică, aspecte sociale, aspecte etice și așa mai departe. Exemplele de evaluare pot fi văzute aici. Unele sunt posibile mulțumită rețelei pentru HTA și pentru acțiuni comune ale Uniunii Europene finanțate de Comisie. Este vorba de tratamente importante pentru uh, cancer, uh, vaccinuri și așa mai departe. De asemenea, există cooperare la nivel regional și național existând mai mult de 50 de organisme naționale pentru HTA în diferitele state membre. Se folosesc metodologii și instrumente și proceduri diferite. Pentru medicamente, statele membre fac evaluarea clinică după uh, acordarea um, autorizației de punere pe piață la nivel european pentru dispozitivele medicale, autor, uh, evaluarea este mai limitată. Avem așa numitul certificat de marcaj CE, care se face la nivel european, în 21 de state membre, făcându-se sistematic evaluarea dispozitivelor medicale. Vedem că, totuși, HTA este fragmentată în Uniunea Europeană și că prezintă probleme semnificative pentru statele membre și pentru pacienți, industrie și pentru medici o consultare cu părțile interesate detaliată a fost efectuată pentru a avea opiniile acestora privind cooperarea europeană după 2020 în materie de HTA. Am primit 249 de răspunsuri, 50% uh, din partea industriei și 25% din partea unor persoane, cetățeni, în principal și majoritatea respondenților, 87%, adică au considerat că o cooperare europeană în materie de evaluare a tehnologiilor sanitare poate fi, sănă, eh, poate fi utilă sau într-o oarecare măsură utilă. Și de la adoptarea propunerii, mă bucur să spun, mulți, multe părți interesate au salutat noua inițiativă în materie de sănătate toate modelele posibile pentru cooperarea viitoare au fost uh, evaluate în cadrul uh, procesului nostru de mai bună reglementare și ne-am asigurat că vom avea datele necesare pentru a pregăti propunerea legislativă. În ciuda cooperării noastre, am constatat că există anumite neajunsuri. Spre exemplu, o muncă uh, comună insuficientă, metodologii divergente, proceduri nealiniate și o lipsă de durabilitate pentru modelul actual de cooperare. Și aceste neajunsuri, în mod clar, trebuie să fie rezolvate. Și concluzia noastră este că sistemul actual de cooperare nu ne oferă suficiente instrumente pentru a fi în măsură să facem față acestor probleme. Propunerea Comisiei răspunde unor apeluri lansate prealabil de Parlamentul European, apeluri spre acțiune, mai ales mă refer la rezoluția referitoare la accesul la medicamente, în care se cerea o cooperare sporită referitor la HTA. Și ați recomandat mai specific mai întâi o armonizare a instrumentelor și a metodologiilor HTA, apoi să se pună accentul pe aspectele medicale și terapeutice și, de asemenea, să fie obligatorii acele uh, evaluări care se fac la nivel european european. Și acest lucru este foarte aliniat și cu felul în care vede problema Comisia Europeană și aș dori să mulțumesc în mod sincer și să-mi exprim mulțumirile către Parlamentul European, către Comisia dumneavoastră, pentru că sprijinul dumneavoastră a fost deosebit de important în ultimii ani și e clar contribuția dumneavoastră a fost extrem de valoroasă. Și acum dați-mi voi să vă prezint o, pe scurt cum arată propunerea noastră actuală, pe care în mod clar o vom dezbate în detaliu. După părerea mea, Propunerea comisiei pune accentul pe aspectele clinice ale HTA și uh, pe cooperarea care poate să aducă cea mai mare plusvaloare. E vorba de utilizarea unor metode și a unor proceduri comune și uh, um, organismele prezente în statele membre în mod uh, corespunzător vor putea acționa în patru domenii importante. Mai întâi, în evaluările clinice comune ale medicamentelor și anumite aparaturi medicale. În al doilea rând, uh, o consultări științifice comune pentru că se pot uh, solicita consiliere, de, se poate solicita consiliere de la diferite organisme care vor interveni în viitoarele consultări. Uh, e clar că e vorba de tehnologii uh, care vor spori conștientizarea și uh, din partea organismelor uh, de evaluare HTA și, în al patrulea rând, o cooperare pe bază voluntară în domenii care sunt dincolo de mandatul propus în momentul de față, spre exemplu în ceea ce privește anumite aparaturi medicale uh, diferite de cele cuprinse aici. Și trăsăturile principale ale propunerii este să creeze o uh, un cadru juridic și organizatoric pentru statele membre pentru a evalua împreună uh, noile tehnologii care apar pe piață comparativ cu cele deja existente. Astfel de, com- de uh, evaluări comune se pot face referitor la uh, medicamente și asta prealabil obținerii autorizației de punere pe piață. Ideea fiind să uh, avem o imagine cât mai clară în ceea ce privește indicațiile terapeutice. Iar pentru aparatura medicală, evident, aici scopul este un pic mai limitat. E vorba de acele tipuri de produse care primesc un aviz din partea experților la nivel european, în contextul noiului uh, regulament. Și deci, în consecință, entitățile din statele membre vor avea posibilitatea să selecționeze doar un subset de astfel de produse pentru a avea valori clinice comune. Și această selecție se va baza pe criterii de comun acord, cum ar fi, spre exemplu, înaltul potențial pentru sănătate și pentru îmbunătățirea sistemelor de îngrijiri din Uniunea Europeană. Elementele cheie ale acestei propuneri sunt să ne asigurăm că există o cooperare zilnică între statele membre pe acest subiect, să avem calitate uh, um, cât mai înaltă în uh, ce privește evaluările și E clar că aceste rezultate pot fi utilizate în evaluările zilnice ale statelor membre. Statele membre vor continua să-și realizeze propriile lor evaluări uh, în ceea ce privește aspectele economice și care nu sunt clinice și care țin mai mult de context și este foarte important să putem să venim cu argumente pentru luarea de decizii. Apoi, vom vedea felul în care statele membre vor fi în măsură să ia măsuri în grupurile de coordonare, uh, să ia decizii comune. Pentru că fiecare stat membru va fi reprezentat în acest grup de coordonare și va, avea, va fi pe picior de egalitate. Doamnelor și domnilor, sper că împărtășiți punctul meu de vedere și anume că această propunere reprezintă o abordare echilibrată, pragmatică, care ține seama și de caracteristicile specifice ale diferitelor sectoare tehnologice. Și acest lucru se oglindește de asemenea și uh, în împărțirea pe etape ale acestei uh, puneri în aplicare, în așa fel încât să oferim statelor membre posibilitatea să se adapteze treptat. E va fi vorba de o perioadă de tranziție și deci propunerea pleacă de la ideea că vom susține statele membre în eforturile lor pentru a reuni expertiza și uh, resursele necesare. Trebuie să asigurăm eficiență pentru întregul sistem și, uh, în final, dar nu în cele din urmă, trebuie să asigurăm transparență E vorba de factorii interesați care trebuie să fie cooptați, cum ar fi, spre exemplu, clinicile, asociațiile de pacienți și așa mai departe. Ideea este să promovăm stabilitatea sistemului, să promovăm uh, inovația care să fie în slujba pacienților până la urma urmei și să îmbunătățim disponibilitatea acestor noi tehnologii care să fie accesibile pentru pacienți. Pentru că pacienții se află în centrul acestei propuneri care țintește spre mai multă transparență, mai multă eficiență și uh, mai multă transparență în uh, ceea ce privește tehnologia tehnologiile medicale. Acest nou model de cooperare reprezintă un potențial clar pentru a îmbunătăți accesul la tehnologii inovatoare și să ofere pacienților astfel cele mai bune tratamente posibile, având în vedere bolile lor specifice. După cum știți, în ultimele două luni am avut o uh, serie întreagă de întâlniri în cele 27 de state membre pentru a explica, de fapt, care sunt intențiile noastre prin această propunere și pentru a asculta, evident, primele comentarii uh, formulate pe marginea acestei propuneri. Și bazându-mă pe aceste schimburi de opinii, și pe răspunsurile primite la diferitele întrebări ce m-au fost adresate, vreau să subliniez următorul lucru. Mai întâi, da, atât participarea cât și evaluarea comună clinică trebuie să fie obligatorie, în așa fel încât nu numai să evităm ca statele membre să duplice, să, să suprapună eforturile în momentul în care uh, evaluează anumite uh, aparaturi și, în al doilea rând, aș vrea să subliniez că există anumite îngrijorări în ceea ce privește anumite device-uri medicale. Propunerea aceasta nu dorește să introducă niciun fel de noi cerințe pentru cei care dezvoltă noi tehnologii care să nu figureze deja în legislațiile naționale, ci vrem să creăm, să evităm crearea unei noi incertitudini și a unor poveri inutile în acest sector, care să nu se aplice acestor noi tehnologii comparativ cu uh, perioada de dinainte de intrarea în vigoare a acestui regulament. Iar propunerea noastră va avea o abordare mai descentralizată uh, pentru punerea pe piață a acestor uh, tehnologii. Mai mult decât atât, costul total al acestei propuneri va fi de aproximativ 310 milioane de euro din, pe an și um, până când sistemul va, va fi pe deplin operațional. Și miniștrii au, au avut ocazia să le fie prezentată această propunere. Președinția bulgară a organizat un prim uh, grup de lucru în care am prezentat această propunere, care a fost per total uh, apreciată. Mai trebuie să mai organizăm încă două, luni, două întâlniri în următoarele luni și să sperăm că vom reuși să facem acest lucru. Stimată doamna președinte, stimați membri, vă lasez un apel pentru a Uh, susține această inițiativă în așa fel încât ea să fie un succes în slujba pacienților, a consumatorilor și lansez un apel către Parlamentul European pentru a numi un raportor și un co-raportor cât mai repede cu putință și să lansăm cât mai repede posibil dezbaterile uh, pe acest subiect. Noi ne bizuim pe sprijinul Parlamentului, ideea fiind să finalizăm această legislație înainte de alegerile parlamentare din 2019. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acum um, vom da cuvântul coordonatorilor, câte două minute fiecare. Mai întâi, domnul Lize. Uh, Mulțumesc. Mă bucur că avem în sfârșit această propunere și o susțin uh, din principiu, pentru că o așteptăm de multă vreme. E foarte important să evităm uh, dublarea eforturilor și cred că va fi mai ușor și pentru statele membre și pentru uh, industrie. Avem trei întrebări. Mai întâi, exact cum o să definiți delimitarea dintre diversele sarcini ale, sau atribuții ale evaluării HTA, ce se face la nivel comunitar și ce rămâne pentru statele membre? Cred că mai trebuie precizat. A doua întrebare. Mi se pare foarte important să nu vorbim doar despre ce va fi evaluat clinic după autorizare, ci și să avem o mai bună colaborare între EMA și autoritățile care fac HTA și știm că există o propunere de a avea și o consultare științifică ca să știm până la urmă unde e plus valoarea cea mai mare și astfel industria să știe în ce să investească. Și ultima chestiune nu ține de această propunere, pe, pentru că ea nu este suficientă, ci, așa cum a spus mereu Parlamentul, e vorba de stimulentele pentru inovare în materie de antibiotice. Aici îmi cam pierd răbdarea, pentru că sunteți vicepreședinte al Comisiei și toată lumea spune că subiectul e important, dar nu vine nimic concret. Uh, îl rog pe comisar să ne spună ce s-a făcut până acum și dacă vom avea anul acesta o propunere legislativă din partea Comisiei Europene. În fiecare zi mor oameni pentru că noi nu facem nimic și cred că uh, e o chestiune foarte urgentă. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Dali. Um, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumim domnului comisar Andrul pentru prezența sa și pentru faptul că ne-a prezentat această propunere. După cum știți, pentru noi e un subiect deosebit de important. Această Uh, evaluarea tehnologiilor sanitare este un, o etapă deosebit de importantă și, după cum bine știți, grupul nostru, socialiștilor și democraților, a lansat de multe ori un apel pentru a avea tehnologii sanitare și evaluări aferente armonizate în Uniunea Europeană și acest lucru a fost subliniat și în raportul recent al Parlamentului European în ceea ce privește accesul la medicamente. Noi am fost destul de binevoitori pe acest subiect, pentru că am considerat că armonizarea acestor evaluări va reduce inegalitățile și uh, incertitudinile în ceea ce urește accesul la tratamente și ne va permite să avem o situație în care va fi mult mai eficientă din punct de vedere a costurilor, în loc să avem o situație în care fiecare stat membru e lăsat uh, în voia sa să evalueze tehnologiile. Acum am totuși o set de întrebări pe care aș vrea să vi le pun. Uh, pentru că e în continuare neclar cum se va organiza această muncă la nivel european. Dumneavoastră ați spus și am avut astfel de discuții pe acest subiect. Um, aș vrea să știu cum anume vom avea o, o monitorizare la nivel european în acest sens și cum se va organiza aceasta un alt aspect, referitor la calendar. Propunerea Comisiei a venit cam târziu în mandatul nostru legislativ și aș vrea să știu cum anume Comisia se va asigura uh, că își va îndeplini, îndeplini rolul său de mediator în discuțiile cu Consiliul pentru a-și îndeplini această misiune. Cum vă considerați noastră rolul în așa fel încât să ne asigurăm că vom fi în măsură să înregistrăm progrese cu acest uh, text legislativ? Și un ultim aspect. E foarte important să cooptăm statele membre, să le convingem. Acum nu știu cât de convins sunteți noastră că statele membre sunt de acord cu ceea ce se propune și mai ales asta din contactele pe care Comisia le-a avut cu statele membre în acest sens. Mulțumesc, doamna președinte. E clar că e un subiect deosebit de important și l-am așteptat de multă vreme, acest text legislativ. Și toate chestiunile legate de evaluarea tehnologiilor medicale sunt uh, importante. Evident, e o schimbare a directivei din 2012. Schimbarea e necesară și sunt de acord cu toate obiectivele concrete care se găsesc în acest document. Fără nicio îndoială, consultarea, armonizarea uh, tehnologiilor uh, și evaluarea acestor tehnologii sanitare a fost așteptată de multă vreme de statele membre și e clar că trebuie să eliminăm orice suprapunere de uh, eforturi în acest domeniu, care de fapt s-ar referi la exact aceeași tehnologie în statele membre și Asta va duce la o reducere a costurilor. Însă, în același timp, trebuie să spunem faptul că este tot atât de important ca și capacitatea științifică referitor la evaluare să, uh, care se află în diferitele agenții din statele membre sunt totuși uh, destul de diferite. Experții au proceduri diferite pentru a realiza aceste valori HTA și va trebui să elaborăm niște metodologii armonizate. Asta e ceva foarte bun. Acum, selecționarea acestor noi tehnologii care vor fi evaluate la nivel european și cele care vor fi evaluate la nivel național, uh, nu uitați că e vorba de tehnologii care sunt legate de îngrijirile de sănătate. Pot fi, pe exemplu, tehnologii chirurgicale. E ceva foarte important, pentru că dacă e să vorbim despre dispozitive medicale, aici avem o bază de lucru imensă Uh, de conlucrare, spre exemplu, cu IMM-urile. Și cred că tehnologia de clouding la nivel european ne va fi de ajutor. E adevărat că anumite aspecte trebuie să rămână în afara acestei propuneri făcute de Comisia Europeană, dar uh, e vorba și de aspecte organizatorice și etice, pentru că poate nu fiecare țară, fiecare stat membru va susține o anumită tehnologie, din motive probabil și etice la un moment dat. Tocmai de aceea aș vrea să examinăm felul în care aceste tehnologii inovatoare vor fi selecționate, criteriile. Însă sprijin faptul că EMAS va fi uh, cooptată, pentru că e clar că asta se ține și de competențele acestei agenții. Comisar, Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar. În uh, numele comisiei, uh, grupului ALDE vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă. Și, în general, ne bucurăm că a intervenit această propunere din partea comisiei. Dacă vom avea evaluări HTA în fiecare stat membru, e clar că ar fi mai bine să avem un regim paneuropean. Și aș avea totuși câteva întrebări de formulat. Avem regulamentul acces la medicamente pe care l-am uh, urmărit îndeaproape și în Europa nu există un sistem de autorizare centralizată și ați ținut seama de acest lucru. Apoi, diferențele care există în materie de cerințe uh, referitor la evaluarea acestor tehnologii, e bine, după părerea noastră, e clar că e nevoie de o dezbatere publică cât mai largă și trebuie să implicăm reprezentanți ai parlamentelor uh, statelor membre. Eu cred că e o chestiune absolut esențială, care se referă la normele metodologice de teste clinice și trebuie să amintim faptul că acest lucru trebuie să figureze în actele delegate și nu în actul de bază. Apoi mai sunt exigențele referitoare la testele clinice. Cum anume ne putem asigura că vom avea un regim centralizat, uh, așa cum spunea și doamna Conecna. Comisarii, Nejprve mi dovolte vám poděkovat za vámi předložený návrh. Mulțumesc. Uh, vreau să mulțumesc domnului comisar în primul rând pentru propunere. Facem un pas pe calea cea bună. Și ni se pare că e important să avem astfel de impulsuri. Așa cum am arătat și în rezoluția noastră de anul trecut. Însă, iată, Comisia Europeană nu face așa de multe propuneri în materie de sisteme de sănătate. Și de aceea sunt foarte fericită că ați făcut această propunere. Um, mă dezamăgește faptul că nu se vorbește în propunere și de evaluarea costurilor financiare. Dar suntem încă la început și am văzut că au fost presiuni mari din partea statelor membre mai vechi care uh, au insistat să nu avem această evaluare a costurilor. Cred că cetățenii din țările mai mici vor simți lipsa acestei componente. Republica Cehă a avut probleme mari uh, cu prețurile, cu negocierea prețurilor la medicamente, pentru că nu suntem un partener de negocieri uh, puternic și nu avem așa de multe mijloace nici pentru HTA. Și apoi mai e și problema reexporturilor paralele. Țările mai uh, bogate se îmbogățesc pe seama sistemelor noastre sanitare și de aceea mă, uh, mă dezamăgește faptul că nu aveți aceste elemente în propunere. Sper că va fi îmbunătățită. Oricum, scopul uh, pe care l-ați menționat e important pentru noi toți, și anume uh, trebuie să finalizăm acest dosar până la sfârșitul acestui mandat. Este absolut esențial și sper că președinția bulgară se va ocupa de acest lucru. Noi vrem să ne ocupăm de acest dosar în Parlament. Sper că ne veți ajuta și că statele membre vor contribui și ele astfel încât această propunere legislativă să ajungă cu bine la sfârșitul uh, parcursului legislativ până la sfârșitul acestui mandat. Uh, dacă vom face acest lucru, vom avea suficient timp pentru a obține rezultate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea acestui proiect. Vă mărturisesc că subiectul este foarte important și schimbările tehnologice, medicale care vor interveni în următorii ani ne aduc foarte multe semne de întrebare și sunt sceptică în ceea ce privește metodologia. Abordați patru domenii foarte, foarte diferite E vorba de evaluarea obiectivă a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, asta e una, dar, pe de altă parte, evaluarea tehnicilor uh, utilizate de medici e cu totul altceva. Și când vorbiți de consultare științifică comună, ar trebui ca diplomele deja să fie uh, armonizate identificarea tehnologiilor de sănătate emergente, iată miezul problemei. Ceea ce va trebui să evaluăm mâine, cu siguranță nu va fi ceea ce vom evolua peste, evalua peste 5 sau 10 ani, iar impactul asupra pacientului uh, va fi deosebit de important de luat în considerare globalitatea sa legătura între pacienți și uh, cei care uh, oferă îngrijiri va fi total diferită. Și mai sunt și alte aspecte care sunt, spre exemplu, aspecte de natură etică. Și când știm că această piață de 100 de miliarde de euro, uh, dacă raportul Comitetului Economic și Social e unul de calitate, bine, nu neapărat pacienții vor fi beneficiari acestor schimbări și evoluții, ci mai degrabă marile laboratoare sau marile întreprinderi Uh, din domeniul medical care uh, uh, în domeniul digital și robotic vor avea de câștigat. Da, e adevărat. Vrem ca medicina, sănătatea, um, serviciile de îngrijire să fie echivalente pentru toți europenii. Dar haideți mai întâi să începem prin, cu totul altceva. Ar trebui măcar diplomele uh, celor care activează în domeniu să fie echivalente. Mulțumesc! Mulțumesc și astfel încheiem ultima noastră rundă de intervenții și acum l-aș ruga pe domnul comisar să răspundă la aceste întrebări, după care vom avea a doua rundă de intervenții. Let's start from uh, Peter Lise question. Haideți să începem cu întrebarea domnului Peter Lise. Cum să împărțim uh, lucrurile între domeniul clinic și cel neclinic. După părerea mea, propunerea de față arată în mod clar că se urmează principiul subsidiarității. Pentru că atunci când vorbim despre prețuri și altele, toate acestea țin de competența statelor membre. Iar uh, dacă mă gândesc și la proporționalitate, și aici propunerea noastră respectă acest principiu pentru a nu amesteca în competențele care vin statelor membre. Propunerea noastră este bazează pe regulamentul privind piața internă. Și din această perspectivă, putem să spunem putem să spunem că urmăm uh, sau respectăm articolul 114 TUE. Deci lucrurile sunt clare în legătură cu ce se poate face la nivelul statelor membre, iar Cooperarea pe care o propunem noi este una voluntară, benevolă, în condițiile în care țările își doresc o astfel de cooperare în ce privește valoarea tehnică, că e vorba de domeniul clinic sau non-clinic. În mod benevol, așadar, aceste state membre se pot reuni și pot lucra, mai ales când vine vorba de acele boli foarte rare, unde numărul de pacienți este foarte redus și uh, în Uniunea Europeană și, practic, e singura posibilitate de a avea o evaluare economică a situației și de a evalua situația în mod global. Deci, pe asta ne bazăm. Pe asta ne bazăm. Participarea obligatorie are loc numai în domeniul clinic. Restul ține de statele membre. În ce privește clauza de salvgardare, de siguranță. De aceea o și propunem, pentru că anumite țări au o anumită legislație în acest sens. Dacă o au, ele trebuie să notifice Comisia și să arată care sunt criteriile care le permit să solicite o evaluare clinică suplimentară, dacă consideră acest lucru necesar. Se pune întrebarea cum să încurajăm uh, pe cei care doresc să pună la punct noi tehnologii și cum să se facă investițiile în acest sens. Propunerea noastră ce urmărește? În primul rând, să avem o uh, evaluare a situației și apoi să-i consultăm pe acești uh, Uh, aceste, acești uh, inovatori și să îi și ghidăm uh, în cadrul programului Orizont 2020 pentru a-și propune pro proiectele. În ce privește rezistența la antibiotice, am propus un nou text în acest sens, un nou cadru Dar nu pot să vă dau un răspuns referitor la acest aspect, deoarece încă, pentru că Comisia nu a finalizat deocamdată raportul pe marginea revizuirii, sau mai bine zis, evaluării tuturor mecanismelor uh, pe care le avem la dispoziție, ca și pârghii pe care le putem acționa, dar Până la sfârșitul acestui an vom vedea în ce măsură un tablou general uh, va fi schițat și se vor putea face niște propuneri de noi inițiative. Emma se gândește la noi metode de stimulare în acest sens. Există discuții pe care le iau cu experții, cu oamenii de știință, cu cei care propun aceste noi uh, posibilități tehnologice, iar eu am propus să organizăm un fel de masă rotundă în toamnă ca să vedem care este situația în legătură cu diferitele modele care pot fi propuse, ne uitând nici posibilitatea de a merge mai departe cu anumite dintre aceste modele, de a trasa niște linii orientative, orientative dar vom vedea ce va arăta raportul final în acest sens. S-au mai pus întrebări de către doamna Dali legate de rolul EMA, de ce acesta nu este inclus în propunerea noastră. Uh, pe de parte, Parlamentul European ne-a trasat ideea să nu creăm noi entități și agenții. Pe de altă parte, au fost discuții prin, în care s-a desprins faptul că anumiți actori nu-și doresc implicarea EMA. Acum, propunerea noastră se bazează pe ideea unui secretariat permanent pe lângă Comisia Europeană sau la nivelul acesteia. E vorba de un proces uh, condus de statele membre, acestea au posibilitatea de a-și prezenta programele anuale de lucru, ele vor prezenta ce tehnologii trebuie să fie evaluate și tot ele pot să inițieze o cooperare în amonte prin mecanismul comun de consultări. EMA va coopera cu aceste organisme HTA și grupuri de coordonare în fazele timpurii legate de autorizarea de piață și această cooperare va fi bazată pe aceleași principii ca și cele actuale Uh, în cadrul cărora cooperează Agenția pentru Medicamente Europeană și organismele de tip HTA. Da, putem să facem mai mult, într-adevăr, pentru a încuraja statele membre în sensul uh, de a accelera lucrurile înainte de următoarele alegeri europene la Parlament, pot să vă spun că ne străduim în acest sens. Am avut multe discuții cu statele membre, de altfel, înainte de a propune textul de față și discuțiile continuă în sensul că încurajăm în continuare statele membre ca ele să înțeleagă mai bine care este scopul nostru cu această propunere, deoarece în cadrul acestui proces preconizăm șase ani trei ani pentru comitologie și apoi încă trei ani care să permită statelor membre să-și adapteze propriile sisteme la aceste noutăți în materie de cooperare. Dar, bineînțeles, trebuie să ne străduim. Orice ar fi, în sensul consultării de către Comisia Parlamentului European, în sensul uh, adunării de informații și de date, consultării statelor membre și a prezentării unor garanții uh, care pot fi aduse și pentru o cooperare bună între cele trei instituții. Bineînțeles că cu statele membre suntem într-o cooperare și dialog permanente și, și discuțiile tehnice. Uh, uh, au loc, de asemenea. Doamna Pieha a întreba, domnul Pieha a întrebat despre cum se selecționează aceste noi tehnologii medicale. Am spus, statele membre sunt cele care uh, ghidează acest proces. Pe de o parte, se va stabili un grup care va monitoriza situația ceea ce am numit noi Horizon Scanning. Apoi se va propune grupului de coordonare o serie de tehnologii posibile în viitor. Aceste propuneri vor fi făcute și vor viza lucruri care pot fi realizate în termen de 3, 5 sau 10 ani. Și atunci statele membre sunt cele care vor decide ce tehnologii aleg și pe care le vor insera în planurile anuale de activitate și apoi vor face o evaluare clinică comună, coordonată. Selecționarea respectivă sau selecția respectivă are, este făcută de statele membre, dar cooperarea cu EMA este importantă pentru că procesul de autorizare a punerii pe piață este unul centralizat și singura posibilitate este ca statele membre să co- coopereze prin intermediul grupului centralizat cu EMA. Este ceea ce propunem noi în uh, acest text legislativ. De asemenea, uh, s-a pus întrebarea legătură cu garantarea transmisiei democratice și asigurarea unei dezbateri publice ample. Într-adevăr, propunem să se implice, de pildă, reprezentanții universităților, reprezentanții asociațiilor de pacienți, de asemenea, pentru că avem nevoie de un spectru larg de participare la aceste dezbateri legate de standardele clinice, să se discute de asemenea despre disponibilitatea anumitor date clinice. Bineînțeles că noi putem să introducem anumite criterii legate, de pildă, de protecția datelor. Și bineînțeles că încurajăm statele membre să dea astfel de informații și să coopereze când vine vorba de transmiterea unor date clinice și, bineînțeles, există ocazii de a discuta aceste lucruri ne uitând uh, cerințele legate de protecția datelor, dar, într-adevăr, dezbateri publice ample sunt necesare și vrem să ne asigurăm că organizațiile pacienților, asociațiile de pacienți, dar și cei din lumea universitară uh, se implică, își fac treaba în acest sens, în mod cât se poate de activ. Doamna Coniecna a întrebat în legătură cu o uh, evaluare a tehnologiilor de sănătate completă, full HTA. Vă spuneam, în domeniul de pildă al bolilor foarte rare, unde foarte puțini pacienți sunt afectați în Uniunea Europeană, este, nu există niciun motiv să faci uh, analize de impact economic în uh, Lituania sau în Cipru, în condițiile în care ai câteva sute de pacienți numai, pe când în restul Uniunii Europene ai uh, peste 15.000 de pildă. Dar există situații în care poți să ai o evaluare paneuropeană și poți să vezi care este economia de scară care poate să fie realizată într-un astfel de demers. Dar tocmai aici asta înseamnă cooperare benevolă, voluntară. Asta e ceea ce propunem noi, iar statele membre pot hotărâ dacă vor să facă acest lucru împreună. Ne uitând partea economică, mi s-a mai pus o întrebare legătură cu corporațiile internaționale, pe de o parte și pe de altă parte muncitori, um, lucrătorii în domeniul sănătății și apoi reprezentanții pacienților, pot să vă spun că propunerea noastră garantează transparența, un acces uh, sporit al pacienților la tratamente și nu contează despre ce companie vorbim. Propunerea noastră poate să ne ajute să promovăm drepturile pacienților de a avea tratamente noi la dispoziție, iar statele membre sunt cele care trebuie să garanteze durabilitatea sistemelor lor de sănătate și să se garanteze uh, transparența în discuțiile cu industria legată de fixarea prețurilor, de pildă. Mulțumesc foarte mult. Acum, colegi, este invitați pentru al doilea rund de întrebări. Nu avem mult timp. Pentru asta aș da cam câte un minut fiecăruia doamna Rosel. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Domnule Grostet, doamna Grostet, um, într-adevăr, uh, putem să accelerăm accesul pacienților la noi tratamente inovatoare, dar în anumite state membre aceste tratamente noi sunt uh, finanțate impunându-se o taxă pe aceste companii Uh, Comisia Europeană face o altă propunere pentru că anumite state membre se tem că uh, aceste venituri ar putea să dispară în condițiile noile, noi, noi propuneri. Unele, unii se întreabă de ce nu se dă un rol central EMA, uh, cum să se ia hotărâre dacă nu se pun statele membre de acord în legătură cu un program comun de lucru și, în sfârșit, există o frontieră foarte subțire între partea pur clinică și respectiv cea pur economică când vine vorba de fiabilitatea unor uh, tehnologii medicale. Cum să uh, rezolvăm aceste dileme? Mulțumesc, doamna Cabeson Ruiz. Președinte. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar. Foarte pe scurt, mă bucur de această inițiativă. Eu cred că este o inițiativă care lipsea în Europa și care va fi în beneficiu tuturor europenilor, în beneficiu pacienților și a sistemului de îngrijiri de sănătate. Dumneavoastră a spus că vă doriți să avem uh, durabilitate, o calitate mai bună în ceea ce privește inovația tehnologică și clar că e o îngrijorare. E o bază de lucru foarte bună, însă cred că mai lipsesc multe lucruri din uh, document și trebuie să le adăugăm. Mă îngrijorează că aspectele clinice și criteriile de evaluare uh, vor fi realizate într-un al doilea mandat legislativ. Deci vorbim de un cadru de uh, reglementare și cred că este foarte important să știm exact care vor fi criteriile ce vor fi utilizate pentru uh, evaluări și să îmbunătățim astfel accesul la tratament pentru pacienți, pentru că n-ar trebui ca acest uh, lucru să evolueze în așa fel încât să sporească presiunile față de statele membre și deci acest acces la medicamente să fie restrâns. Mulțumesc. Madame Gardini. Mulțumesc, doamna Gardini. Mulțumesc. Îmi pare rău uh, că am venit mai târziu. Uh, am stat în birou și am urmărit discuția. Și eu vreau să spun că mă bucur pentru că avem această inițiativă în care noi, Parlamentul, am crezut. Vreau să îl întreb pe domnul comisar cum se gândește că va putea să convingă statele membre să folosească aceste date pentru că ne dorim un sistem eficace, așadar obligatoriu, în condițiile în care știm că anumite state membre sunt mai sceptice, dacă nu chiar recalcitrante, când vine vorba de aceste demersuri. Atunci, dacă nu vă gândiți la un HTA complet care să considere și partea clinică și partea um, economică, n-ar putea totuși să fie aplicată pentru anumite tipuri de medicamente. De pildă, acele medicamente numite orfane. Doamna Kadenbach are cuvântul. La speaker. Ein herzliches Dankeschön. Mulțumesc foarte mult și eu uh, salut propunerea Comisiei și aș vrea încă de la început să schimb ceva în titlu. Să facem din HTA CHTA, pentru că e vorba de o evaluare clinică și, așa cum am spus de la început, vrem o evaluare reală a tehnologiilor și aceasta se poate face numai dacă ținem seama și de aspectele etice, sociale și economice. Cred că ar fi nevoie de această precizare. În al doilea rând, ceva ce s-a spus deja de mai multe ori. Există o metodă de calcul, de co- cuantificare a rezultatelor um, discuțiilor și consultărilor. Există nevoia de a avea unanimitate sau consens sau se face o, un calcul complicat în funcție de numărul locuitorilor din fiecare stat. Și uh, dacă va fi nevoie și de sancțiuni dacă nu se respectă atribuțiile acordate. Există un mecanism de sancționare? Mulțumesc. Thank you very much. <clears throat> That Mulțumesc. Am uh, terminat cu a doua rundă de întrebări, așa că vă rog frumos. Mulțumesc. O să încep cu întrebarea doamnei Kadenbach. În legătură cu definiția știe, acoperă și uh, domeniile clinice și pe cele neclinice și statele membre sunt cele care vor hotărâi ce să facă. Dacă să aibă o evaluare de plină, full technology assessment. Noi vrem să lăsăm la dispoziție opțiuni pentru cooperarea voluntară. Eu, personal, știu că în unele domenii mai mici, mai limitate, cum ar fi bolile, uh, rare să avem full HTA, o evaluare co- completă, mai ales dacă ai 70 de pacienți de un anumit tip în Uniunea Europeană. Nu trebuie să faci o evaluare separată pe țări, dar eu îi încurajez pe cei din statele membre să caute să înțeleagă. Bineînțeles că toate aspectele socioeconomice, etice, juridice, sunt, pot varia foarte mult, dar în unele cazuri există o bună posibilitate de a depăși divergențele și a prezenta o evaluare completă. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar acum am propus numai această metodă de lucru foarte pragmatică, pentru că sunt foarte multe lucruri de analizat. În legătură cu unanimitatea. Bun, e foarte bine să ai unanimitate, dar dacă nu, majoritate simplă în consilii. Dacă vorbim iar de minorități, de blocaj, va fi greu uh, să gestionăm. Dar asta hotărăsc legiuitorii. Din punctul de vedere al Comisiei, consens sau majoritate simplă ar fi soluția. Dacă mă refer la întrebarea doamnei Cabezon, care a spus că e nevoie de mai multe detalii. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că în unele cazuri chiar e nevoie de mai multe detalii, dar haideți să lăsăm asta pe seama actelor de execuție sau actelor delegate. Sunt întrebări foarte sensibile, aspecte foarte sensibile. Știți că uneori e foarte, foarte greu să găsești uh, o medie între, sau să stabilești demarcație clară între domeniile clinice și neclinice. Haideți să facem acest lucru în actele de implementare și în actele delegate, să discutăm la nivel tehnic. Sunt de acord cu dumneavoastră dacă propui ceva în acest domeniu, de, în sensul uh, unei mai mari clarități, eu sunt perfect de acord și suntem discuși să negociem cu Parlamentul și cu Consiliul ca să vedem uh, cum putem îmbunătăți cu adevărat claritatea în această privință. Doamna Gardini a întrebat cum să convingem statele membre Să fiu sincer, eu nu am decât un instrument la dispoziție, răbdarea. Răbdarea poate să dea rezultate Și e vorba și de drepturile pacienților la tratamente inovatoare. Trebuie înțelese aceste lucruri foarte simple. Pentru că de ce facem această evaluare? Pentru că, de fapt, în centru e pus pacientul. Trebuie să facem mai multe ca să le permitem pacienților să aibă accesul la tratamente inovatoare, pentru că vedem, de fapt, că de la autorizare până la uh, tratament, uneori calea e foarte lungă, de 5-7 ani. Deci, trebuie vorbit și despre acces. Trebuie punem, să punem aceste întrebări în mod deschis și să discutăm, să spunem ce facem noi aici. Ne ocupăm de pacienți. Asta e întrebarea. Știu că în uh, unele țări uh, au dispute legate de propriile sisteme naționale, dar și argumente legate de acestea, dar e ceva ce respectă sistemele naționale și țările mai mari au un prilej bun să vorbească în numele tuturor celor 28 de state membre. Dacă ne axăm pe pacient, nu contează de unde sunt pacienții, țară mare sau mai mică. Dar vom încerca, bineînțeles, să încurajăm Consiliul uh, să-și facă treaba în mod cât mai activ și mă bizui pe Bulgaria să înțeleagă că e nevoie de mai multe reuniuni la nivel tehnic pe durata președinției bulgare. Înainte de a preda ștafeta Austriei, care e foarte dornică să facă mai multe. Deci sper că vor fi convinse statele membre pentru a obține până la urmă rezultate. Și doamna Grostet a pus și o întrebare. Ne-am gândit la posibilitatea menționată. Lucrul pe care îl propuneți nu e posibil. Nu, Comisia nu e un secretariat al guvernelor naționale. Nu e vorba de un organism care va fi creat și va fi plătit din bugetul european. Ne întrebați de ce n-am ales Agenția Europeană pentru Medicamente. Multe țări au păreri divergente și, bineînțeles, în acest moment nu există o majoritate calificată pentru a merge mai departe. Propunerea noastră e cât se poate de pragmatică și nu propunem să înființăm agenții noi, nici să cerem agențiilor existente să se ocupe de aceste lucruri. Acum cu toții trebuie să discutăm și să vedem ce propuneri noi vor apărea. Vom, va trebui să avem consens. Și sunt perfect conștient de ce înseamnă să propui ceva nou. Well, thank you very much, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea pe care ați făcut-o și pentru disponibilitatea de a veni și de a răspunde la întrebări. Suntem la începutul activității, cum spuneam, și cu siguranță ne vom strădui cu toții cât mai mult ca să îmbunătățim cât mai mult, plecând de la ideile dumneavoastră, această propunere și să aducem și idei noi. Vă mulțumesc pe data viitoare, vă mulțumesc, dragi colegi! Acum putem trece la sesiunea de vot. Sper că v-ați pregătit cartelele de vot. Sunteți gata? Primul vot privește obiecția privind sistemul de trasabilitate pentru produse din tutun propusă de domnul Omarjei. Votăm electronic. Puteți vota. S-a terminat. S-a încheiat votarea și se respinge obiecția. Acum, o obiecție privind autorizarea punerii pe piață a porumbului modificat genetic MON 87207, MON 907 și NK 603. Vot unic, votul este deschis. Votul este închis. Și se adoptă. Intervenții fără microfon din sală. Votăm acum obiecția pentru renoirea autorizației pentru porumb modificat genetic 59112. Vot unic. Votul este deschis. Și votul este închis. ALDE are un vot în plus, acum e în regulă, se adoptă. Trecem acum la votul privind uh, punerea la, uh, unui interdicția de a testa cosmeticele pe animale la nivel global. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm pentru amendul, amendamentul 22. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Pentru 31, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 partea a doua pentru, împotriva abțineri se respinge. 55 pentru, împotriva abțineri se respinge. 56 pentru, împotriva abțineri Verificăm pentru 56, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 57 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 59 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 62 pentru. Împotriva abțineri se respinge.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 Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotriva abțineri se respinge. 15 pentru, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ultimul vot, votul final, pe cale electronică, votul este deschis. Se închide votul și s-a adoptat. În continuare, și ultimul în același timp, votăm propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului, modificând măsurile privind controlul pentru boala pseudoaviară, boala Newcastle. Votăm amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 1 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 2 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Vot final electronic. Puteți vota. Votul e închis, se adoptă și va trebui... Nu, nu mai votăm mandatul. Asta a fost tot. Vă mulțumesc mult pentru cooperare. Ne vedem după amiază și aveți, să aveți o pauză de prânz plăcută.